I would like to start the committee meeting, even though... Aș vrea să începem reuniunea comisiei, deși sunt puțini membri în sală. Cei care sunteți în sală, vă rog să luați loc. Ați văzut ordinea de zi și consider că s-a adoptat procesul verbal al ședinței din uh, septembrie și octombrie. S-a distribuit și dacă nu sunt obiecții, pot fi și ele adoptate. Aș vrea de asemenea să vă informez că votul în legătură cu raportul Frontex, care va fi adoptat în comun de Peti și Libe, va avea loc luni pe 16, de la ora 18. Va fi un vot destul de lung, pentru că sunt 195 de amendamente de votat. Aș vrea să vă reamintesc și de atelierul comun jurii Peti în legătură cu adopții transfrontaliere. Se va organiza pe 1 decembrie, de la 3 la 6 după amiază și programul va fi distribuit în curând. La diverse nu e nimic, nicio solicitare. <clears throat> Atunci trecem la un punct de informare. Vizita de descoperire a faptelor uh, din Marea Britanie săptămâna trecută Săptămâna Verde, mai întâi să exprim recunoștință secretariatului lui Claire, care din păcate nu e acum în sală. Vă rog să-i transmiteți mesajul că am făcut o treabă minunată în pregătirea vizitei, care a fost extrem de fructoasă. Eu am condus-o și raportul vă va fi distribuit. Am fost 8 participanți. După cum știți, scopul a fost nu de a face un schimb de păreri cu petenții, ci cu practicienii și factorii de interes în legătură cu chestiunea adopției fără consimțământ parental în Regatul Unit și în legătură cu anumite plasări abuzive în familii adoptive. Anglia și Seara Galilor au o atitudine unică în Europa, plasând mai mult de 5.000 de copii anul trecut spre adopție. E doar Regatul Unit și încă două țări, state membre care să permită adopții în absența consensului. Am dorit să aflăm mai mult despre sistemul social și legal și motivele pentru care sunt uh, cifre atât de mari de adopții. Vizita a fost scurtă, <clears throat> dar am avut ocazia să ne întâlnim cu o gamă diversă de experți care ne-au comunicat păreri și experiența. Ne-am întâlnit cu lucrători sociali, ziariști, reprezentanți de asociații <clears throat> de sprijin legal, psihologic și practic pentru părinți care sunt implicați în astfel de proceduri. Ne-am întâlnit cu reprezentanții ai poliției, chiar și de la Scotland Yard cu președintele, <clears throat> cu Sir James Marby, care se ocupă de justiție pentru părinți. Acest domn are o atitudine cu totul diferită de uh, predecesori, de asemenea cu reprezentanți diplomatici ai Letoniei și Bulgariei, cu juriști specialiști în dreptul familiei, un um, parlamentar actual și un fost parlamentar care au fost activi în uh, campania pentru drepturile familiei și cu scopul de a păstra familia în loc. Se părea că ne confruntăm cu ceva cu totul uh, de nereconciliat între poziții, dar mulțumită schimburilor pe care le-am avut, avem acum imaginea mai limpede cu privire la interesele în joc și provocările pentru toate părțile implicate. Cred că vom putea să tragem unele concluzii în documentul de lucru care va urma acestei vizite de stabilire a afacerilor și aș vrea să spun din nou că a fost o vizită foarte utilă și interesantă pentru noi toți. Prim, prima astfel de vizită în acest mandat al Parlamentului a stabilit un standard pentru vizite ulterioare ce privește calitatea conținutului, eficiența, nivelul de participare și aspecte logistice. Acum, Clary, însă, vreau să-ți mulțumesc pentru munca deosebită pe care de desfășurat în legătură sau în prână cu vir și așteptăm documentul de lucru. Să trecem acum la punctul 7, grupul de lucru privind copii, <clears throat> care a avut prima întâlnire pe 19 octombrie. Și aș vrea să îi dau cuvântul la Eleonora Eve, care o să ne prezintă o informare în legătură cu rezultatul acelei întâlniri. Mulțumesc, doamna președinte. După cum am spus, prima întâlnire s-a ținut luni 19 octombrie. Membrii grupului au făcut o schimb de părere în cu modul în care au de gând să organizeze activitatea, să discute problema întrebării cu solicitare de răspuns oral în interesul copilului propus de PP și o prezentare legislației europene privind uh, protecția copilului din partea unor funcționari de la Comisia Europeană. Grupul de lucru a hotărât până în prezent să lucreze pe patru puncte pe baza unor petiții. Mai întâi, răpirile internaționale de copii, apoi eh, serviciile din Germania, treilea rând, adopții fără consimțământ parental din Regatul Unit și am avut acea vizită de stabilirea faptelor foarte interesantă și fructoasă pentru a culege informații. Al patrulea punct, copiii furați din Spania și și orice subiect nou poate să se adauge pe parcursul anului. Grupul de lucru se va întâlni de 5 ori în 2016, ianuarie, aprilie, iunie, septembrie și decembrie ne-am gândit noi. Vom încerca să ne întâlnim cu cel puțin un expert extern la fiecare ședință. La sfârșitul lui 2016 vom prezenta un raport uh, al activităților și uh, um, faptelor stabilite în ce privește documentul de apărare a drepturilor copilului. Membrii grupului de lucru lucrează la textul respectiv. Ne vom întâlni marțea viitoare pentru a finaliza propunerea care urmează să fie discutată cu coordonatorii de la juri. Varianta finală ar trebui să fie gata de vot de către Comisia PETI la ședința din decembrie. În fine, doi funcționari de la DigiJust au venit să discutăm legislația europeană în baza căreia va trebui să lucrăm regulamentul Bruxelles 2A în special și au menționat faptul că există o revizuire preconizată și ne-au prezentat punct de vedere interesant cu privire la cadrul legal existent. Următoarea întâlnire a grupului de lucru se va ține în ianuarie. Agenda va fi propusă cât de curând posibil. Mulțumesc și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumim. Și acum uh, deschidem discuția dacă există deputați care doresc să adreseze întrebări sau să facă unele comentarii. Tatiana Zdanoca și apoi Peter Ian. Da, mulțumesc. Mă bucur într-adevăr că avem grupul acesta de lucru și urez Leonorei mult succes în prezidarea acestui grup de lucru și în desfășurarea activității respective. Din păcate, eu n-am putut să fiu prezent, <clears throat> doar asistenta mea a fost la ședința anterioară. Prin urmare, propunerea mea legată de una dintre chestiuni trebuie să o prezint în fața Comisiei de Petiții în Asamblu și anume niște petiții încă pe rol în ce privește statele nordice, Danemarca, Suedia și Finlanda sprijinită de un mare ONG care acoperă toate statele nordice, inclusiv Norvegia, și se ocupă de cazuri de copii. Aș vrea să găsim un loc pe ordinea de zi pentru ședințele de anul viitor, cât de curând posibil, eventual în februarie, să punem pe ordine de zi aceste petiții și, desigur, sper foarte mult că ne vom ocupa de ele și în grupul de lucru. Mulțumesc! Äh, da Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să urez numai bine acestui grup de lucru, pentru că este o chestiune foarte importantă să, uh, dacă dorim să mai luăm din sarcinile Comisiei pentru Petiții, mi se pare foarte bine și că grupul de lucru a stabilit să înainteze un prim raport, pentru că cred că ne aflăm acum în fața unor confruntări importante și unor probleme importante pentru Comisia de Petiții, la care unele subiecte care sunt chiar emoționante, trebuie să găsim o poziție să vedem unde suntem competenți, în primul rând, noi uh, la nivel european și unde nu. Iar apoi, dacă se definește competența europeană, cu atât mai urgentă devine acolo o schimbare și contribuția noastră la schimbare. Aceasta este o chestiune foarte importantă care influențează, bineînțeles, și activitatea legislativă a Parlamentului și așa și trebuie să fie. În al doilea rând, uh, o experiență din vizita de informare de la Londra, mai există întotdeauna câte ceva care se poate adăuga. Se poate spune aici e competență de la Bruxelles, aici e competența națională și totuși lucrurile sunt uh, mai nuanțate, așa cum se întâmplă cu oamenii în general. Deci poate că ar trebui să găsim un limbaj care este consecvent în ton și în uh, conținut, dar totuși ține cont și de partea cealaltă, adică nu jignește, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la Londra, unde am discutat uh, contradictoriu și totuși am putut discuta foarte constructiv și mi s-a părut foarte bine urez numai bine acestui grup de lucru pentru că trebuie să separăm uh, responsabilitățile clar și să găsim și tonul și stilul care să poată să fie primit bine la statele membre și uh, în ciuda modificărilor care sunt necesare să poată să mm, continue, să se continue o colaborare. Mulțumesc. Eleonora, would you like to Eleonora, dorești să comentezi sau să tragi o concluzie pe această temă? Da, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc colegilor pentru că ne-a urat uh, succes în această cooperare și în grupul nostru de lucru în general. Cred că vom reuși să discutăm despre aceste subiecte foarte delicate, foarte sensibile, în cea mai bună manieră posibilă. Cred că deja am făcut pașii care trebuie înainte și vom uh, continua pe această cale și mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și ție pentru că ai hotărât să prezidezi acest uh, grup și mă bucur foarte mult și trebuie să fim mândri, cred că am reușit să instaurăm acest grup de lucru și ne bucurăm foarte mult să ascultăm concluziile tale și să-ți ascultăm și sfaturile despre cum putem să tratăm aceste petiții atât de dificile și de delicate cu care ne confruntăm. Acum trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Petiția 084 pe 2014 adresată de Sara Lafuente Hernandez cu cinci semnături privind încălcarea dreptului la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre de către guvernul belgian. Petiționarea este în sală și aș dori să-i dau în primul rând dumneei cuvântul. Pentru cinci minute, vă rog, nu mai mult. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, bună ziua și aș vrea să vă salut în primul rând în numele asociației noastre, Chinsei Bruxelles. Vreau să mulțumesc foarte mult acestei uh, comisii și deputaților care s-au implicat pentru această petiție și mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care o avem de a prezenta petiția astăzi. Probabil că știți în ce context a fost înaintată această petiție. A fost vorba de consecințele pe care le-am auzit și în presă, a deciziei Belgiei de a expulza 2700 de persoane în 2013 de pe teritoriul său, ba și în 2014 au continuat expulzările. Aș vrea să folosesc timpul la maxim însă și de aceea aș vrea să menționez mai ales punctele care sunt cele mai problematice, după părerea noastră, în activitatea autorităților belgiene pe această temă. Există și o directivă uh, 2004-38 pe această temă și am senzația că și formularea de aici este foarte problematică. Această directivă prevede granițe pentru limitarea liberei circulație, dar autoritățile belgiene merg chiar mai departe decât uh, o permite directiva. În studiul pe care l-am comandat și l-am făcut împreună, se vede că în Belgia există un sistem în care se compară date între autorități locale și uh, Oficiul pentru Străini și această comparare a datelor înseamnă în același timp și un control uh, permanent al uh, cetățenilor comunitari care vor să trăiască în Belgia ceea ce care contravine de fapt directivei, pentru că este foarte este interzis să existe expozări automate. Comisia Europeană a dat acest răspuns uh, în răspunsul său scris, în documentul scris și în același timp s-a încălcat și dreptul la tratamentul legal al cetățenilor străini care trăiesc în Belgia. Aici, de fapt, este vorba de un control al cetățenilor comunitari din momentul în care se înregistrează în Belgia. Acest control se exercitează asupra cetățenilor străini și nu asupra cetățenilor belgieni și de aceea se încalcă principiul de egalitate de șanse și uh, e vorba de o discriminare și se încalcă și prevederile privind datele personale. Acestea sunt date personale despre care vorbim aici, care sunt uh, de fapt colectate de către, date, de către autoritățile locale atunci când aceștia cer, de exemplu, ajutor social, care sunt după aceea folosite pentru expulzare fără ca persoanele respective să fie informate. Pe lângă aceasta am constatat și că există mai multe alte probleme în legătură cu deciziile de expulzare și în legătură cu faptul că se tratează într-un anumit fel registrele acestor persoane. Avem uh, o situație care nu este bine gestionată și care încalcă de fapt și drepturile fundamentale și Carta Drepturilor Fundamentale. Pe lângă aceasta, e foarte important să vedem dacă se respectă anumite concepte de către statul și autoritățile belgiene, și anume posibilitatea de a folosi uh, mijloace și căi de atac juridice de către cetățenii care sunt uh, în cauză. Nu știm exact, de fapt, care sunt principiile care se aplică și de aceea este foarte arbitrară toată situația. Noi considerăm că faptul că cetățenii ai uh, comunității europene nu pot rămâne în Belgia este un lucru care trebuie contestat. Și Comisia a spus același lucru în răspunsul său scris, deși poate că încearcă să minimizeze situația oarecum. Comisia nu a vorbit despre consecințele pe care le are această decizie pentru un cetățean uh, comunitar, care nu mai are de fapt un statut uh, oficial și care de fapt are un, o consecință și asupra vieții sale profesionale aici. Directiva chiar uh, ca atare contravine dreptului comunitar, este împotriva drepturilor fundamentale ale cetățenilor și anume egalitatea în fața legii, interdicția discriminării pe baza naționalității. Și în directivă este interzisă limitarea circulației libere pentru o categorie de persoană din cauza situației sociale sau economice în care se află persoanele. Trebuie de aceea să schimbăm ceva la directivă. Directiva lasă o marjă de acțiune statelor membre, dar vedem că din cauza acestei marje, de acțiune, uh, unele state membre deraiază practic de la obiectivul lor și încep să Um, folosească acest instrument pentru a face acțiuni xenofobe, care ar trebui de fapt să îngrijoreze foarte mult și instituțiile europene. Instituțiile sunt și ele responsabile în parte de faptul că libera circulație în Uniunea Europeană nu este respectată, care era un principiu extrem de important, iar acum, în criza economică, cu care ne confruntăm, a venit momentul să și afirmăm aceste principii și să le asumăm suntem totuși o Europa egală, o Europa fără discriminări și nu putem să tolerăm astfel de practici. Noi suntem de părere că această situație este dăunătoare pentru proiectul european. Se creează o societate cu două clase, cu cetățeni care ajung în dificultăți mari economice în același timp. Mulțumesc, spune președinta. Știți ce s-a întâmplat, de fapt? Reprezentantul comisiei nici nu este în sală, este foarte amuzant. A colleague of... a trimis doamna Lu o, sau Prodromos Mabridis, au trimis un coleg? A, Prodromos Mabridis? Vă rog, aveți cuvântul. A venit și doamna Luvăd. Așa că dumneavoastră decideți între dumneavoastră cine dorește să ia cuvântul și să-și exprime, să exprime poziția comisiei. I feel a bit sorry for you. Take your time. Îmi pare rău că ați ajuns așa așa de repede. Toată lumea poate să vorbească puțin cu vecinul în sală. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în franceză pentru a răspunde la petiția care este formulată în franceză și pentru a reprezenta poziția Belgiei. Așadar, uh, decizia, petiția contestă decizia belgiană de a refuza dreptul de ședere la mai mulți cetățeni europeni. În 2014, această informație s-a transmis oficiul belgian al străinilor, a înaintat 2712 ordine de părăsire a teritoriului. Vă rog o secundă, spune doamna președinte trebuie să cerem tehnicienilor uh, ce se întâmplă, să întrebăm ce se întâmplă. Nu avem interpretare în spaniolă și avem uh, interpreți în cabina de spaniolă. Funcționează acum, îmi cer scuze, îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar este foarte important ca deputații să primească informații corecte. Vă rog să începeți pentru ca și doamna Valina să fie informată. Da, repet așadar, petiția aceasta contestă decizia autorităților belgiene care refuză dreptul de reședință mai multor cetățeni europeni. Într-adevăr, în ianuarie 2014, foarte multe ziare au evidențiat uh, problema, spunând că oficiul belgian pentru străini dăduse 2712 ordine de părăsire a teritoriului în 2013 deja. Voi limita această intervenție pe care o am pentru ca să vă amintesc despre dreptul european în materie și despre discuția cu autoritățile belgiene pe acest subiect. Dreptul european în materie. E vorba aici de articolul 21 din TFUE, care garantează tuturor cetățenilor Uniunii Europene dreptul de circulație liberă și de ședere liberă pe teritoriul statelor membre. Acest articol precizează că acest drept se exercitează în limitele um, prevăzute de către tratat și în condițiile prevăzute de către tratat și în limitele pre, uh, și în limitele uh, prevederilor din tratat. Deci deja tratatul prevede câteva restricții. Directiva 2438CE a precizat uh, condițiile exercitării dreptului la liberă circulație a cetățenilor UE și a familiilor lor. Directiva aceasta stabilește anumite condiții pentru sejururile de peste 3 luni. În Înainte de trei luni nu există niciun condiție pentru a intra într-un stat membru și pentru a uh, rămâne acolo trei luni. Dincolo de trei luni însă, cetățenii Uniunii Europene au un drept de ședere în alt stat membru, dar cu anumite obligații. Trebuie să uh, lucreze sau să caute un loc de muncă sau să dispună de venituri suficiente și de o acoperire medicală completă. Acesta este articolul 7 al directivei. Directiva precizează de asemenea că cetățenii Uniunii și membrii familiei acestora dispun de dreptul de sejur atâta timp cât nu devin o sarcină mm, ieșită din comun pentru statul respectiv de gazdă. Deci, dacă cetățenii europeni nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile pe care le stabilește această directivă, statele membre pot, pot, nu trebuie, repet, să constate așadar că nu mai este acordat dreptul de sejur pentru respectivii și să le retragă eventualul uh, titlu de sejurnare pe care de sejur pe care l-au primit uh, înainte și deci pot trimite o notă pentru ca să părăsească teritoriul belgian. Trebuie să subliniem că aceste decizii trebuie luate garantând uh, garanțiile procedurale care sunt prevăzute în directivă și mă voi limita așadar la aceste informații teoretice despre dreptul european. Însă vreau să vă explic că din 2014, din primăvară, Comisia a contactat autoritățile belgiene pentru ca să discute de situația aceasta și chiar dacă dreptul european permite statelor membre să constate încheierea dreptului de sejur, sistemul așa cum a fost el pus în aplicare în Belgia um, lasă câteva întrebări deschise. Într-adevăr, Belgia a stabilit un schimb de automat al informațiilor între asistența socială, așa numitul CPAS, și administrația care se ocupă de străini, adică oficiul pentru străini. Deci există un schimb de informații automat între aceștia. În secunda în care un cetățean european a beneficiat mai multe luni de asistență socială, datele sunt trimise la Oficiul pentru Străini, care poate verifica dacă cetățenii europeni respectiv continuă să îndeplinească aceste drepturi de sejur. Discuția cu autoritățile belgiene a continuat, uh, s-au pus mai multe întrebări din partea Comisiei către autorități și foarte repede s-a clarificat un lucru, și anume că anumite tipuri de contract de muncă care au fost semnate în uh, cadrul administrației pentru ajutorul social nu erau recunoscute ca activități, ca muncă de către autoritățile belgiene, iar cetățenii europeni care au lucrat în acest domeniu au primit, primit un ordin de părăsire a teritoriului. Dar s-a spus că acest tip de contract de lucru nu era conform cu, autorită- cu regulile și legile ă, europene și deci că cei care lucrau în acest tip de, prin acest tip de contract de lucru trebuia să respecte și ă, legislația comunitară. Discuțiile sunt însă în curs cu autoritățile belgiene pe două puncte. Punerea în aplicare administrativă a procedurii pentru notificarea retragerii dreptului de sejur și aplicarea procedurii de trimitere a ordinului de părăsire a teritoriilor către șomerii care au lucrat deja în Belgia înainte să intre la șomaj. În ceea ce privește procedura, un punct foarte important trebuie clarificat aici, care se referă la informația care este acordată cetățenilor europeni și la posibilitatea pentru aceștia de a fi audiați și posibilitatea de a răspunde argumentelor care sunt uh, acordate de către autoritățile obergine pentru retragerea permisului de ședere și pentru acordarea uh, ordinului de, de părăsirea teritoriului. Un lucru foarte important s-a întâmplat, o întrebare mm, preliminară a ajuns la uh, Curtea Europeană de Justiție care dorește să știe dacă articolul 41 din Cartea Fundamentală a Drepturilor Omului se aplică statelor membre. Este o chestiune fundamentală principală în discuție pentru că um, aceasta prevede o bună dreptul la bună administrare și deci această cerere preliminară de interpretare dorea să știe dacă toate persoanele uh, care consideră că o decizie ar putea să-i prejudicieze în viața uh, lor profesională și personală, cum ar fi, de exemplu, expulzarea de pe teritoriu, permite dreptul de acces al persoanei respective în, uh, la dosar în respectarea intereselor legitime ale secretului uh, profesional și ale datelor protejate și aceasta da, duce la obligația pentru administrație de a motiva deciziile sale. Răspunsul Curții Europene cu privire la această cerere preliminară de interpretare uh, mi se pare foarte importantă pentru a continua discuția cu autoritățile belgiene și Comisia așteaptă acest răspuns. Însă, întrebarea abia a fost adresată curții, chiar înainte de pauza parlamentară de vară și deci așteptăm cam un an până când curtea trimite răspunsul la cererea preliminară și după aceea se vor clarifica um, aspectele teoretice cu privire la dreptul comunitar și va putea să continuăm uh, analiza situației. Deci, în concluzie, Comisia își continuă contactul cu autoritățile belgiene și dorește să pună în aplicare complet directiva 2438 pe libera circulație a cetățenilor și cam atât. Mulțumesc! Thank you very much and thank you for... Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă și completă, chiar dacă erați stresată, ați uh, avut o performanță foarte bună. Cine are comentarii sau întrebări? Doamna Valina. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi susținem în totalitate această petiție pentru că înțelegem că s-a încălcat directiva în, prin legea belgiană. De ce? Pentru că, în primul rând, există un control sistematic al condițiilor de ședere și de reședință și că există o diferențiere de tratament în funcție de naționalitate se stabilesc măsuri automate de expulzare a străinilor atunci când aceștia nu sunt angajați sau nu mai au o bursă sau așa, nu mai au un statut asemănător. Există anumite solicitări economice care diferă în funcție de naționalitate belgeană sau străină. Acest lucru contravine Cartei Drepturilor Fundamentale. Un exemplu, 15.2, libertatea de a uh, căuta un loc de muncă în Uniunea Europeană. Dacă în plus statele din uh, Sud au rata șomajului înaltă, criza, politicile de reduceri care obligă tinerii să migreze, uh, în Spania, vă reamintesc că rata șomajului tinerilor este în jur de acești tineri pleacă și ajung în alt stat membru, însă dacă li se pun în față bariere din, din, din uh, motive economice, se încalcă acest principiu. Nu știm ce va deveni Uniunea Europeană, pentru că aici se pare că cetățeanul este uh, judecat în funcție de banii pe care îi are în contul bancar se încalcă și Tratatul Uniunii, de exemplu articolul 9, în care se spune că nu trebuie să existe discriminare între cetățeni. Noi uh, recunoaștem că există un proces de anchetă pe lângă autoritățile belgiene, după cum a spus Comisia, însă această anchetă nu s-a încheiat. Nu se poate aștepta până la sfârșitul anului 2017. Ce vor face acești oameni? Vor fi expulzați sau ce se va întâmpla cu ei? vor uh, fi un an uh, în așteptarea unei decizie și după aceea unde, se, unde vor rămâne într-un spațiu intermediar. Uh, este un subiect extrem de serios. Uniunea Europeană trebuie să își apere principiile fundamentale pe care se bazează și criza ajunge la rasism, discriminare, motive economice, ne îndreptăm către Europa pe care nu o dorim și pe care nu o recunoaștem. Așadar, uh, considerăm că tema este atât de serioasă și atât de profundă încât noi am solicitat o întrebare în plen cu rezoluție. Pentru că aici nici măcar nu am avut mm, condițiile de a asculta pe petiționari am dorit ca comisarii să ne răspundă și să aibă loc o dezbatere în plen, care, unde să aflăm ce măsuri are de gând să ia comisia și cum au de gând să rezolve situația acestor persoane. Nu se poate avea în vedere o asemenea discriminare din motive economice. Nu este vorba aici doar de libera circulație a mărfurilor, trebuie să existe și libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Nu mai am intervenții pe listă. Mai dorește și altcineva? Nu? Atunci dau cuvântul din nou petiționarului, doamnei Sara La Fuente Hernandez. Vă mulțumesc. Este dezamăgitor că reprezentantul Comisiei Europene nu a fost aici în timpul intervenției noastre. Deplângem acest lucru. Și de asemenea, uh, îmi pare rău că nu uh, mai intervine nici altcineva această temă atât de delicată și cu consecințe atât de directe pentru cetățenii europeni și pentru cetățenii din Sud, însă și pentru cetățenii din Estul Europei, pentru că și uh, ei sunt afectați la fel. Mm, îmi pare rău că nu duce la o dezbatere mai mare în această comisie. Mă surprinde acest lucru. Răspunsul, mm, mulțumesc uh, doamnei eurodeputat care a intervenit și ne s-ar părea interesant ca această comisie să uh, continue să dezbată această problemă și să continue în plen pentru a avea o dezbatere, pentru a se ține cont cu seriozitate de această problemă, pentru a se ajunge la o inițiativă și să se, ca Parlamentul să se pronunțe în mod clar pentru cetățenii europeni. De asemenea, cred că împărtășesc preocuparea eurodeputatei care a intervenit și anume că Comisia Europeană spune că există o decizie în curs la Curtea de Justiție dacă carta se aplică sau nu administrațiilor naționale. Dacă trebuie să așteptăm uh, un an mi se pare că trebuie să se ia deja o de- decizie pentru că sunt mii de persoane afectate în Europa și acest lucru afectează și imaginea proiectului european. Vă mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun că reprezentantul comis, reprezentanta comisiei este dispusă să vorbească cu dumneavoastră imediat după această reuniune, deci sper că dialogul va fi chiar mai fructuos pentru dumneavoastră. Așadar, domnule Marta, aveți cuvântul. Vreau să reacționez. Este un subiect delicat, într-adevăr nu pot să comentez în legătură cu o dezbatere la care nu am participat, însă sunt extrem de sensibil în legătură cu ceea ce a spus petiționarea. Atunci când citesc această petiție, este fără îndoială că oricare ar fi motivul, un stat Uniun, al Uniunii Europene nu are voie să interzică libera circulație a cetățenilor. Deci mă asociez și eu la ceea ce înseamnă Europa socială și libertatea, Europa libertății de circulație. Sunt perfect de acord cu petiția. You know, suddenly everyone... Dintr-o dată toată lumea dorește să intervină. Doamna Evi și după aceea putem închide lista, cred. Uh, și eu vreau să intervin pentru a susține această petiție, pentru că mi se pare foarte important uh, să acționăm, așa cum a spus și domnul Marta înainte, mi se pare incredibil că Europa să se bazeze pe libera circulație, mai ales a mar- mărfurilor și totuși, din păcate, persoanele să nu se bucure de aceleași, uh, aceleași avantaje în viața lor cotidiană și să fie confruntate cu foarte multe obstacole. Persoanele și drepturile mm, lor nu sunt considerate aici și cred că de aceea această petiție Uh, trebuie neapărat să rămână deschisă și să facem tot posibilul din partea comisiei noastre pentru ca să o rezolvăm. Mulțumesc. That we all have the same. Vă mulțumesc, cred că cu toții avem aceeași opinie. Deci, uh, în concluzie, bineînțeles, păstrăm uh, petiția deschisă, trimitem o scrisoare autorităților belgiene, le cerem mai multe informații, um, Eh, cu trimiterea la articolul 9 în ceea ce privește tratamentele egale, non-discriminarea, articolul 21 al Tratatului Uniunii Europene și garanțiile pentru libera circulație și pentru dreptul de ședere în Uniunea Europeană. De asemenea, aș dori să solicit eh, soluții autorităților belgiene în ceea ce privește garanții procedurale, cum ar fi uh, dreptul de a fi audiat, dreptul de a răspunde la argumentele care sunt uh, prezentate înainte de a expulza o persoană de pe teritoriu. Putem să facem acest lucru, bineînțeles. Acum, propunerea doamnei Valina în legătură cu întrebare orală cu rezoluție. După cum știți, trebuie să aducem acest lucru pe ordinea de zi la o reuniune a coordonatorilor din viitor Vom discuta din nou acolo. Luăm notă la secretariat și continuăm conform regulilor. Însă, după cum au declarat mai mulți membri, dreptul la libera circulație a persoanelor este unul dintre principalele principii de bază ale Uniunii Europene și nu trebuie să fie încălcat niciodată. Așadar, asta susține Comisia noastră și cred că avem o poziție unanimă în acest sens. Vă atrag atenția și asupra faptului că Comisia PETI împreună cu Comisia LIBE a lansat un studiu în ceea ce privește libera circulație uh, din partea Departamentului de Studii, care va fi gata în martie 2016. Uh, un calendar foarte oportun. Deci vom vedea cum se leagă lucrurile pentru a elabora o imagine generală a situației. Așadar, aș da din nou cuvântul doamnei petiționar, doamnei aș dori să-i spun, de fapt, că numele comisiei noastre are susținerea de plină pentru petiție și că o vom trata în uh, cele ce urmează. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru precizie și pentru prezentarea dumneavoastră foarte la obiect. Așadar, acum vă sugerez să purtați dialogul și dialogul cu reprezentanții comisiei. Vă mulțumesc pentru prezență și uh, fiți sigură că vom trata această petiție în uh, zilele care urmează. Trecem acum mai departe la punctul următor you know, today is a very lucky day. Știți, astăzi este o zi foarte neobișnuită în comisia noastră. Am terminat mai, am mers mai devreme. Luăm o pauză de 10 minute și sper că toată lumea va reveni la ora 11.30. Să fiți așezați la 11 și jumătate pentru a avea raportul comun cu LIBE în legătură cu raportul special al ombudsmanului în ceea ce privește ancheta Frontex. Așadar, o scurtă pauză și vă așteptăm înapoi. Da. Okay, welcome back. I hope that the, the short... The short... Bine ați revenit. Sper că scurta pauză a fost una fructoasă. Vă urez, îi urez bun venit doamnei Kinga Gal aici pe podium și tuturor celorlalți eh, colegi de la Comisia Libe pentru reuniunea noastră comună. O urez bun venit ambelor comisii la această sesiune comună în legătură cu raportul special al Ombudsmanului pentru Frontex. Scopul acestei reuniuni este să uh, examinăm în comun toate amendamentele primite, deci 199 de amendamente în total. Și imediat după această reuniune, raportorii din umbră, împreună cu raportorii, vor avea o reuniune în legătură cu posibilele compromisuri. Limba engleză a fost convenită ca limba pentru rapoarte, eh, pentru amendamente, însă se pot, eh, însă amendamentele primite până ieri în alte limbi au fost traduse și reintroduse, au fost integrate în documentul consolidat care a fost distribuit ieri seara. Așadar, în primul rând, dau cuvântul copreședintei mele, doamne Kinga Gal, de la Comisia Libe și după aceea raportorilor și după aceea raportorilor din umbră și altora care sunt interesați. Așadar, vă rog, te rog, Kinga, ai cuvântul. Mulțumesc, Cecilia. Câteva scurte observații. Am avut uh, o discuție foarte fructuoasă la reuniunea comună de marți. Ambii raportori au subliniat buna cooperare, așadar, cred că această cooperare are șanse să continue și vom discuta amendamentele în vederea adoptării raportului luni. Să trecem așadar direct la raportori, la raportori din umbră și după aceea la membrii care doresc să-și prezinte amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc! Este o onoare ca președinte a Comisiei Petiții să lucrez alături de uh, Comisia Libe, pentru că noi nu suntem în Comisie Legislativă, deci trebuie să apelăm la o Comisie Legislativă pentru a fi utili în uh, avansarea acestor subiecte. Deci, acum îi dau cuvântul doamnei Roberta Mezzola Mulțumesc, uh, Cecilia, mulțumesc, Kinga. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și din nou uh, să le mulțumesc pentru marele interes de care au dat dovadă. Vă asigur că alături de uh, colegii noștri am avut o cooperare foarte bună pe acest raport. Am încercat să includem toate amendamentele dumneavoastră în compromisurile pe care le-am convenit. Și ieri am fost surprinși plăcut, foarte plăcut, de nivelul foarte mare de interes pe care l-am uh, înregistrat în acest raport. Am primit aproape 200 de amendamente de la membrii Parlamentului din toate grupurile politice pentru că am solicitat și dumneavoastră ați avut uh, răbdare și ați acceptat că uh, ca amendamentele să fie în, în limba engleză, doamna Ska Keller vă va uh, reata mai multe detalii în legătură cu aceste amendamente. Am primit amendamente care includ referiri pozitive la Frontex și la angajamentele sale și față de munca sa în apărarea drepturilor fundamentale, inclusiv faptul că agenția și-a asumat majoritatea eh, recomandărilor Ombudsmanului European. Am primit și amendamente care cer o, un mecanism transparent de eh, plângeri în ceea ce privește angajamentele de funcționare ale Frontex cu statele membre și clarificări suplimentare pentru a ne asigura ca Frontex să introducă uh, garanțiile juridice atunci când uh, introduce un asemenea sistem de soluționare a plângerilor. Colegii au susținut și alocarea de resurse suplimentare pentru ca Oficiul pentru Drepturile Fundamentale să fie echipat și să aibă personalul suficient pentru a trata aceste plângeri. Este un lucru foarte important pentru că alt, altfel Frontex nu va putea să implementeze aceste recomandări și acest mecanism în mod eficient. În final am eh, primit și o serie de amendamente legate de eh, grupuri vulnerabile cu eh, un accent pus pe protecția acestor min- grupuri, cum ar fi minorii neînsoțiți. Mm, Sca va continua acum cu prezentarea. Mulțumesc! Mulțumesc și dau cuvântul acum doamnei Sca Keller, coraportoare. Așteptăm uh, prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și Robertei pentru o cooperare foarte bună. Termenul pentru amendamente a fost ieri la ora 12. Unii au fost foarte ocupați până seara târziu pentru a găsi compromisuri. Vom avea o reuniune cu uh, raportorii din umbră uh, pentru a intra în detaliu cu toate compromisurile pe care le propunem cred că putem să trecem mai departe, să progresăm pe probleme cum ar fi cooperarea cu statele terțe, unde anumite grupuri au arătat că trebuie să înaintăm și să um, avem o evaluare comună a abordării Frontex și în um, ceea ce privește trimiterea ofițerilor Frontex pronum, propunem ceva în ceea ce privește solicitările anonime um, pe care unii le-au propus și alții le-au acceptat, însă alții le-au respins, să vedem dacă putem să găsim o, um, o formulare de compromis. Există și câteva amendamente cu privire la limbile care să fie folosite. Sperăm că vom putea ajunge la o versiune acceptabilă pentru toată lumea de asemenea identificarea ofițerilor eh, trimiși Mai există și chestiunea cooperării între Oficiul Drepturilor Fundamentale și mediator și FRA. Trebuie să examinăm și acest lucru în ceea ce privește acțiunile pozitive ale Frontex în cazul în care se întâmplă, au loc încălcări ale drepturilor fundamentale. După aceea, problema <coughs> personalului, a finanțării, deja a fost menționată. Cred că avem cu toții un obiectiv comun să susținem grupurile vulnerabile, să um, protejăm persoanele împotriva încălcării drepturilor omului bazate pe gen și de asemenea disponibilitatea informațiilor la nivel public. Așadar, aici suntem, vom avea o reuniune a raportorilor din umbră, unde vom discuta mai în detaliu acest, aceste aspecte. Am primit în jur de 200 de amendamente avem doar câteva zile pentru că votul va fi luni, avem doar câteva zile pentru a ajunge la compromisuri. Vă mulțumesc tuturor pentru amendamente și pentru cooperare astăzi și în zilele care urmează. Vă mulțumesc. Știu că putem fi siguri că amendamentele vor fi tratate corespunzător cu aceste două coraportoare și cu alături, cu, de, alături de raportorii din umbră. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră și aștept uh, intervențiile dumneavoastră. Aveți cuvântul, domnule Marta. Mulțumesc. Uh, se vede într-adevăr că au fost depuse o serie de amendamente și că raportul final va trebui să îmbunătățească funcționarea Frontex. Am fost printre cei care au depus amendamente pentru o mai bună recunoaștere și tratare a persoanelor uh, vulnerabile, minori neînsoțiți, femei însărcinate. Înțeleg uh, dificultatea Frontex să accepte plângerile anonime, însă această capacitate există în statele membre și de aceea trebuie să existe această posibilitate din toate motivele pe care le-am evocat și doresc aici să încurajez cooperarea cu Biroul European pentru Susținere pentru Azil, care este puțin folosit. Acestea sunt observațiile mele. În rest, textul este unul echilibrat și va îmbunătăți fundamental drepturile migranților și refugiaților. Vă mulțumesc. Merci à vous, monsieur. Euh, mes... mulțumesc, domnul Nagy sau Nagy sau Nagy. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru munca depusă pentru redactarea acestui document bun și pentru aceste aproximativ 200 de amendamente. Trebuie să subliniem faptul că e foarte important să se creeze un mecanism funcțional de reclamații pentru refugiați și migranți dacă um, sunt vătamați. <coughs> Pentru un mecanism funcțional avem nevoie și de finanțare și de consolidarea Frontex. Nu putem să uităm și de faptul că trebuie să nu existe povere administrative care nu mai pot fi gestionate de agenție pentru că va avea o muncă foarte importantă de desfășurat, mai ales în operațiile de returnare care o să <clears throat> atrag mai multă atenție și o să provoace mai multe plângeri. Deci e nevoie de un mecanism funcțional care, pe de o parte, să își poată face munca, pe de altă parte, să creeze un mecanism de tratare a plângerilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Del Valero. Doamna, mulțumesc foarte mult. am primit aceste amendamente și vă dați seama că e greu să le parcurgem pe toate la un loc. Ce mă preocupă pe mine este problema care e privită diferit uh, în țări diferite. Avem valori comune pe îndoială, dar aplicarea lor e caleidoscopică, ceea ce face ca, de exemplu, pentru copii uneori există probleme diferențiate în funcție de țara în care se rezolvă problema. Cred că va trebui în interiorul grupurilor de lucru și cu raportării fictivi să putem discuta acest lucru pentru că este una legătură cu care trebuie să insistăm, mai ales pentru copii. Mulțumesc. Și pentru femei, desigur. Mulțumesc, doamna Dali. Mulțumesc, doamna președinte. O să încep prin a mulțumi coraportorilor pentru această activitate și celorlalți din umbră pentru contribuție. E un interes deosebit pentru acest raport. Propunerile existente, după părerea noastră ca socialiști și democrați, pot garanta mai bine drepturile fundamentale ale persoanelor vulnerabile, ca și reputația Agenției Europene în sine. O să mă concentrez pe două propuneri principale pe care le-am făcut în numele grupului și pe care aș vrea să le aduc în discuție aici. Amendamentele propuse de noi erau în această idee. În primul rând, este ceva evident prin apelul grupului nostru către Frontex și raportul general să include informații în legătură cu plângerile primite în cursul anului și, de asemenea, ce urmare s-a dat acestor plângeri. Aș vrea, de asemenea, să subliniez aici că nu e vorba de a arăta cu degetul, de a face pe cineva să-i fie rușine, ci ideea de a vedea în ce domenii trebuie să facem eforturi suplimentare, să putem identifica principalele motive în fața în spatele unor plângeri întemeiate în ce privește încalcarea la drepturilor omului și instrumente adecvate și formare pentru ca personalul să-și îmbunătățească comportamentul. Cred că trebuie să utilizăm mai bine instrumentele existente pentru a ne ocupa de această chestiune persistentă. Iar de ce și eu și colegii din grupul politic am înaintat amendamente care ar include în procedura alte agenții, cum ar fi Agenția Drepturilor Fundamentale și Biroul European pentru Azil, EASO. Prin includerea acestor agenții putem asigura aplicarea celor mai bune practici, uh, garantând și drepturile fundamentale pentru toate persoanele, cu atenție deosebită pentru persoane vulnerabile, cum ar fi minorii neînsoțiți. Acestea sunt doar două aspecte propuse de mine și câțiva colegi uh, la acest dosar. trebuie este nevoie de a asigura că luăm notă de evoluțiile actuale în cadrul fluxurilor sporite de migrație spre Europa și în lumina recente extindere a responsabilităților și mandatului Frontex. În încheiere o să le mulțumesc colegilor raportorii din umbra Perteadodo și colegilor de la Libe, Brigad Servi, Peter, Juan Fernando, Cristin, Caterina și Miltos pentru sprijin și interes. Mulțumesc. Și restului lumii, evident, cine mai știe. Acum Eleonora Evi. Mulțumesc și aș vrea să mulțumesc, doamne raportoare, pentru munca depusă. Aș vrea să subliniez chestiunile ridicate prin unele amendamente. În primul rând, faptul că Frontex e agenție europeană și având în vedere acest lucru, toți de la Frontex, <clears throat> angajații cei din statele membre cu uniforma și sigla Frontex trebuie să fie obligați să respecte Carta Drepturilor Fundamentale. E un principiu de bază. Cheia credibilității Uniunii Europene. Vrem de asemenea să subliniem nevoia de a avea o procedură independentă pentru a asigura că propunem un grup de experți care să examineze incidentele relatate într-o manieră unitară. Adesea există diferențe între teorie și practică. Iată de ce toate solicitările prezentate trebuie să fie examinate și, în esență, trebuie să fie considerate admisibile dacă îndeplinesc unele cerințe de formă fără a intra în fondul problemei. Astfel, procedura poate să fie și mai independentă în ce privește funcționarii, personalul Frontex sau membrii naționali care au fost uh, detașați, dacă sunt uh, vinovați, trebuie să fie excluși în orice operațiune Frontex. La decizie. O altă posibilitate este să putem să facem apel la um, să avem posibilitatea să facem apel și alte posibilități de asemenea să poată să existe apeluri din partea terților, de exemplu din partea ONG-urilor. În final, suntem de acord cu anumite amendamente care, de fapt, prevăd o raportare a denunțurilor făcute, a denunțărilor făcute și uh, aceasta pentru garantarea transparenței și pentru a putea oferi date importante pentru statistici și pentru a putea analiza din punct de vedere statistic toate denunțurile primite, care ar putea, de exemplu, să arate în final care sunt tendințele pe care merg statele membre. Și ultimul timp, se, ultimul punct se referă la pub, uh, public precizare a acestui uh, mecanism din partea tuturor statelor membre care participă la operațiunile Frontex. Mulțumesc! Thank you very much! Mulțumesc! Doamna Cuneva acum are cuvântul. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρώπη και η ηγεσία τη είναι απλώ λόγο ένοχη για την τραγωδία Mulțumesc. Dacă ne uităm la tragedia din uh, Marea Egee, vedem că o mare parte a răspunderii prin, pe care o are Europa este prin intermediul Frontex. De fapt, Frontex este primul gard care s-a ridicat înainte să se ridice gardurile actuale. Frontex a fost întotdeauna acea organizație uh, care a obligat uh, disperații refugiați să o ia pe căile foarte periculoase pe care îi duc lăuzele și traficanții. Și deci Frontexul este de fapt indirect responsabil de sute de morți care au uh, avut loc în ultima vreme. Deci nu există nimic mai ipocrit decât să se vorbească de Frontex în contextul protecției drepturilor refugiaților. Mi se pare că exact Frontex încalcă aceste drepturi. Așadar, dreptul refugiatului, dreptul migrantului este încălcat de prevederile actuale și eu cred că nu pot să fac apel la respectarea drepturilor lor decât dacă există o instanță independentă cu adevărat care să poată să verifice sub egida Națiunilor Unite sau sub egida altor organizații de drepturile omului dacă acești refugiați sunt cu adevărat protejați. Asta este minimul lucru pe care putem să-l facem pentru acești sute de mii de disperați. Și am constatat de asemenea și că sute de cazuri mortale au uh, fost Uh, consemnate pe insulele din Ege, pe insula Lesbos, de exemplu, avem atât de mulți refugiați că nimeni nu mai poate să mai se miște acolo normal. Există și foarte multe cimitire, de fapt, acum uh, la, în această, pe această insulă și nu putem să punem lupul paznic la oi atunci când el a mâncat deja mai multe oi, iar la fel și cu Frontexul. Mulțumesc! Χαίρομαι πάρα πολύ. Um, now I would like to give the floor. Și acum o să-i dau cuvântul Angelica Molină. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș vrea încă o dată să mi exprim mulțumiri față de raportori pentru munca depusă. Din păcate n-am avut timp să parcurg toate amendamentele, le-am primit doar ieri seară. Cu siguranță vom face o analiză cuprinzătoare a tuturor amendamentelor prezentate. Aș vrea să subliniez câteva aspecte. Faptul că mecanismul ar trebui să fie clar pentru ambele părți pentru funcționarii Frontex ca și pentru victimele potențiale. Din text ar trebui să fie clar cine ar trebui să utilizeze mecanismul și de ce. Solicitanții de azil și migranții, în special grupurile vulnerabile, cum ar fi femei și minori neînsoțiți, sunt adesea expuși violențe și altor încălcări ale drepturilor fundamentale și dreptul omului în călătorie. Dar acest mecanism nu e forma sau calea potrivită pentru toate aceste reclamații. Trebuie să spunem clar. Victimele pierd timpul dacă nu ajung la autoritatea competentă corectă, dacă nu ne ocupăm de asta. În plus, aș vrea să se evite ca funcționarii de drepturi fundamentale să primească solicitări neeligibile. Din păcate, resursele sunt limitate și timpul nostru, din păcate, e limitat și veștile din uh, Ungaria și alte țări ne reamintesc că e nevoie de mecanisme eficiente care să existe, să fie în vigoare cât de curând posibil. Mulțumim. Hm. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Atunci, coraportorii o să poată să intervină. Mai întâi, uh, doamna Keller. Mulțumesc. Nu e mult de adăugat pentru că e vorba de a ajunge la compromisuri, să lucrăm cu amendamentele. Sper că vom reuși până la întâlnirea raportorilor din umbră. Roberta, vrei să adaugi ceva? Doar să le mulțumesc tuturor pentru cooperare și să sperăm că vom ajunge la un consens cât mai larg votință, pentru a avea un raport de care să fim cu toții mulțumiți. Minunat! Cred că putem încheia și următoarea ședință comună va fi luni la ora 6. Bun. Nu uitați să veniți și cu cartelele de vot. Se încheie ședința de acum. Vă mulțumesc și ne vedem uh, luni cu dumneavoastră.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 Okay.